să inițiem o ofensivă și, desigur, să implicăm parlamentele naționale în acest proces. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Caras, pentru intervenție, spune președinta. Închidem dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul subiect. Domnul Barnier rămâne alături de noi. Este foarte bine că acum domnul Barnier este toată seara cu noi, pentru că iată trecem mai departe, discutăm despre o declarație a Comisiei în ceea ce privește sancțiunile impuse de Comisie în cazul de încărcare în antitrust. Vă mulțumesc, mă bucur și eu că sunt aici în această seară și vă transmit uh, uh scuze din partea colegului meu, uh, Joachim Almunia, care este reținut la un dineu de lucru în altă parte. Uh, transmit aici mesajul său în ceea ce privește amendele aplicate luptei împotriva practicilor anticoncurențiale. Trebuie ca aceste practici să fie pedepsite atunci când aduc prejudicii uh, consumatorilor pe piața internă. Avem instrumente pentru a aplica sancțiuni practicilor comerciale care abuzează de uh, și societăților care abuzează de poziția lor uh, pe piață. Această poziție a fost adoptată doar cu patru ani în urmă. Avem și prevederi pentru societățile care cooperează în anchete și de asemenea pentru întreprinderile care acceptă să uh, încheie tranzacții cu comisia pentru a ajunge la acordul în beneficiul tuturor. Se cedează mai mult de 10%. Plafonul amenzii este constituit la 10% din cifra de afaceri globală. Nu excludem în viitor nici sancțiunile administrative pentru persoane fizice. Vom examina atent eh, implicările juridice și politice ale unei asemenea măsuri. Cadrul juridic este articolul 21 23 din din decizia Consiliului de acum câțiva ani și liniile directoare prevăd aplicarea acestor practici. Această practică este curentă în sistemele juridice europene. Există o serie de sancțiuni posibile și există mai multe modalități de a calcula sancțiunea definitivă. Există acest sistem în Germania și în Olanda. Noi planificăm să uh, propunem legislații, legislație nouă în legătură cu amenziile aplicabile în Europa cu privire la concurență. În ceea ce privește suma amenzilor, uh, trebuie să ținem cont de costurile uh, pagubelor cauzate între uh, costurile care ar fi putut fi provocate de către cele 18 înțelegeri între firme care au fost identificate în ultimul an s-ar fi putut ridica la 8 miliarde de euro. Amendele noastre au fost fixate la un nivel care pedepsește comportamentul ilegal. Amenzile sunt mari, însă reflectă pagubele uh, provocate și beneficiile ilicite realizate. Aceste amende, amenzi trebuie să fie disuasive și iată de ce nu vedem niciun motiv să modificăm linia directoare din 2006 cu privire la calcula, calculul acestor amenzi. Uh, se spune că ar trebui să reducem aceste amenzi pe timp de criză. Uh, examinăm cu grijă situația financiară a societăților avute în vedere în ceea ce privește capacitatea lor de plată și ultimele decizii care au privit produsele sanitare pentru toalete, aici, la aceste, în aceste cazuri am aplicat reducerea ale amenzilor la, până la 65%, 75%. Deseori aceste reguli de concurență sunt aplicate pentru a permite noilor societăți să intre pe piață și să își exerseze activitățile. Mulțumim, domnule comisar. Are cuvântul domnul Lene, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În primul rând, aș dori să mă adresez Comisiei pentru flexibilitatea de care a dat dovadă. Domnul comisar Barnier a arătat că în ceea ce privește anumite domenii, de exemplu domeniul construcțiilor, dat fiind că există, că criza s-a manifestat acolo atât de profund, s-a ținut cont de aplicarea sancțiunilor. S-a ținut cont și de plata în, rată, în rate a amenzilor și cred că a fost o reacție foarte bună din partea Comisiei, dată fiind uh, situația precară din punct de vedere economic în care se află foarte multe firme. Salutăm așadar această flexibilitate, dar trebuie să adresăm și următoarea întrebare. Sistemul amenzilor mai ține seama de principiile statului de drept la ora actuală? Pentru că putem să avem dubii bine justificate Regulamentul 1 din 2003 conferă Comisiei o marjă de acțiune atât de amplă încât uh, de-abia există criterii de care să se țină seama și am putea pleca de la premisa că deciziile luate nu sunt luate în mod obligatoriu prin forță juridică, ci conțin o serie de lacune. Din păcate, aceste practici uh, au fost uh, practici uh, de care nu s-a plâns nimeni până acum. Însă, cred că acum avem o situație diferită. O să aderăm la Convenția privind drepturile omului uh, și aceasta a devenit, a căpătat caracter obligatoriu prin tratatul de la Lisabona. Și cu siguranță se va modifica și procedura, procedura juridică, judiciară, mă scuzați. Uh, Așadar, salut uh, Comisia pentru faptul că analizează această situație acum și pentru că ține seama de modific, potențiala modificare a regulamentului 1 din 2003, asta pentru a consolida domeniul la care se referă. Criteriile în baza cărora se iau uh, decizii pentru regulamentul 1 trebuie să fie și ele consolidate. Cred că acum la nivel european vom putea să uh, îndepărtăm o, o mulțime de probleme. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Sanchez Presedo are cuvântul două minute. Președinte, comisarul Barnier. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Barnier, problema amenzilor, a sancțiunilor este una foarte importantă. E vorba de o reacție uh, în fața unui comportament care distorsionează le, re, re, legile competiției. Trebuie acționat rapid și eu consider că aceste sancțiuni trebuie să aibă caracter disuasiv pentru cei care comit infracțiuni, dar uh, în general pentru să se refere la toți operatorii economici. Trebuie să fie foarte clar că o concurență neloială nu va putea aduce niciun beneficiu celor care se înjosesc să adopte astfel de practici normal, Comisia poate dispune de o mare marjă de manevră în aplicarea acestor sancțiuni, dar nu trebuie nici să înțelegem că le aplică în mod arbitrariu, pentru că există limite, există criterii, există uh, o procedură cu garanții, cu un control judiciar. Acum, regulamentul 1 din 2000 2003, avem, dispunem de regulamentul din 2003, avem și o comunicare a Comisiei din 2006. Uh, aceste măsuri funcționează, aceste reguli funcționează în constituirea unui cadru de acțiune, însă, sigur, putem să le îmbunătățim diverse instituții și diverse, uh, diverse operatori economici și-au exprimat îngrijorările. Asta Uh, ne permite să spunem că trebuie, sigur, îmbunătățită transparența, putem să ne gândim la impactul acestor amenzi asupra ocupării, asupra uh, durabilității, uh, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate pentru aplicarea amenzilor, sigur să dăm dovadă și de clemență când e cazul și să nu uităm că există diferențe între statele membre putem să ne gândim și la alte proceduri, putem să ne gândim și la alt tip de soluții pentru a pune capăt acestor practici neloiale și pentru o acțiune preventivă. E bine, sigur, să avem și să ne gândim și la despăgubirea persoanelor uh, care au suferit prejudicii sau să ne gândim la despăgubiri pozitive. Asta se poate face în mod sistematic și eu sunt convins că vom putea face acest lucru. Mulțumesc acum pentru un minut și jumătate la cuvântul doamna Entfeld. Um... Mulțumesc, doamne președinte. Și eu subscriu la multe din ceea, cele spuse de antevorbitorii mei. Salut și declarația domnului comisar, pentru că dacă am înțeles bine, comisia este deschisă cererii Parlamentului European inclusă în raportul de anul trecut în, cu privire la politica de concurență pentru a avea instrumente mai sofisticate în ceea ce privește politica antitrust. Se pune accentul pe uh, sancțiuni și pe dimensiunea lor, însă nu transformăm acest lucru într-o dezbatere ideologică. Vorbim aici despre un set de instrumente care să uh, împiedice practicile anticompetitive, pentru că, după cum ați spus, pagubele aduse economiei și consumatorilor sunt extrem de mari. Trebuie să spun că amenziile trebuie să fie rezonabile, însă dacă societățile se plâng în legătură cu aceste amenzi, atunci ele nu ar trebui să se angajeze în activități de cartel. Astfel, nu se vor confrunta cu asemenea amenzi. Anul trecut am cerut propuneri din partea Comisiei Europene uh, pentru instrumente mai sofisticate, de exemplu responsabilitatea individuală, transparența în contabilitatea firmelor, uh, dreptul de apărare, mecanisme pentru a asigura uh, aplicarea uh, circumstanțelor atenuante și, de asemenea, politicile corporatiste uh, în sensul unor standarde europene. Aș dori să știu dacă Comisia intenționează să dea curs unor asemenea propuneri. Îmi dau seama că este vorba de competențe naționale, comunitare, însă avem obiectivul comun de a face ca piața să funcționeze corect. Vă mulțumesc, doamna Intvel, dar acum cuvântul domnul Gozes. Monsieur le Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, îmi amintesc că acum câțiva ani pusesem o întrebare comisarului care era pe atunci însărcinat cu concurența. Îl întrebasem dacă și-a dat seama de utilitatea pentru consumatori a amendelor pe care uh, le-ați fixat. Comisarul respectiv, uh, la începutul reuniunii comisiei noastre, mi-a răspuns că am recuperat atâtea și atâtea milioane de euro din amenzi. Uh, și a spus că <laughs> mi-a răspuns la întrebare că totuși nu-și dăduse seama de impactul amenzilor. Sper că de atunci și până acum ați făcut niște studii ca să vedeți care este realitatea prejudiciilor cauzate și vă, atrag, vă atrag atenția asupra a două aspecte. În primul rând, fixarea amenzilor se face plecând de la cifra de afaceri a unui grup sau a unei companii care probabil a încălcat regulile concurenței. Sigur, poate fi în cadrul unui grup o companie foarte mică. Deci e un mod de fixare a amenzii curios, mai ales când există entități juridice uh, diferite. În al doilea rând, domnule comisar, și dumneavoastră a spus acest lucru și nu colegul dumneavoastră, insistați asupra necesității activității preventive asta e mai bine decât uh, reprimarea, oricum e mai uh, eficientă. Eu mă întreb dacă aceste amenzi cu sume foarte importante, care întotdeauna sunt reflectate în presă, joacă într-adevăr un adevărat uh, rol în activitatea de prevenire. Mă întreb dacă, în loc să ne uh, concentrăm uh, pe suma amenzii, să nu ne concentrăm mai mult asupra numărului de controle efectuate și poate astfel am fi mai eficienți. În Franța, tocmai s-a, s-a, a existat o astfel de afacere și uh, vedem că se ajunge la sume uh, pentru plata cărora e, vo- e nevoie de ani și ani de zile. Cred că nu trebuie să ne lăudăm cu cifrele, ci să vedem ce se întâmplă concret, cu consecințele pentru fiecare uh, companie, Uh, mai ales într-o perioadă în care uh, situația economică e dificilă. A încălca concurența este un lucru rău, sancțiunile sunt justificate, dar trebuie ca aceste sancțiuni să fie proporționale cu infracțiunea și de aceea mă întreb dacă Comisia își va uh, modifica regulile. Dar deja mi-ați răspuns la întrebare și e păcat. Mulțumesc, domnule Găzduie, spune președinte, așa cum domnul Skinner are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc. Nu știu dacă companiile au 400 de ani la dispoziție să plătească amenziile sau nu. Oricum, nu asta este important acum, domnule comisar. Știu că Uh, acum nu puteți să ne spuneți pe loc, să ne răspundeți pe loc la toate aceste întrebări, de aceea o să-și adresez câteva întrebări domnului comisar Almunia. În primul rând, vreau să, vă, vreau să solicit comisiei să facă un, o evaluare de impact a, uh, directiv, a uh, liniilor directoare din 2006. Mi s-a spus că acest lucru este fezabil. Aștept rezultatele. Și vreau să știu dacă nu cumva acestea există deja, dar nu mi-au parvenit mie încă. În al doilea rând, discutăm despre amenzi impuse companiilor ce încalcă normele antitrust. Sigur, aceste amenzi variază, dar se pare că nu au uh, un efect uh, de descurajare. De deci, cele mai multe ori când se fixează prețul fixe, uh, companiile mici sunt afectate de faptul că companiile mari profită. Dacă ar fi să ne gândim la impactul social, ar aborda comisia o altă o ar avea comisia o altă abordare? Pentru că vedem ce se întâmplă în uh, Marea Britanie cu amenziile, în cele din urmă ar trebui să se țină seama de faptul că mai bine uh, luăm un uh, model, un proiect pilot pe care să-l putem utiliza în ceea ce privește aplicarea amenzilor, ceva ce este deja funcțional. Cred că dacă am ține seama de aceste lucruri, atunci am putea să securizăm forța de muncă pentru companiile care sunt afectate de proastele practici ale filozofiei de cartel. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Skinner. Procedura Catch the Eye. Doamna Stiller a, a cerut cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi subcintă. Salut ceea ce au spus majoritatea colegilor mei în această seară. Dacă ne gândim la puterea pe care o avem de a impune amenzi, aceasta este o putere de a pune pe primul loc consumatorul. Întrebările pe care vreau să le pun comisarului sunt, în primul rând, cum putem face, avea cele mai bune rezultate în prevenție. Uh, în al doilea rând, sugestia domnului Skinner în ceea ce privește directorii și posibila demiterea acestora este o propunere bună. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Styler. Și urmează acum domnul Kelly, tot un minut. Mulțumesc. Articolul 81, 100 2 și 2 și 101 în legătură cu cartelurile și stabilirea în comuna prețurilor uh, menționează sancțiunile de impus. Însă există și dificultăți. Vă citez un titlu că uh, cazurile antitrust nu au reușit să uh, uh, aibă un succes mai mare în 2009 în ciuda crizei. Trebuie să privim și la titlurile ziarelor, ziarelor pentru a stabili trendurile pe termen lung și pentru a stabili sancțiunile pe care trebuie să le aplicăm. Domnul Skinner a făcut o sugestie extrem de interesantă. Să-i facem pe cei pe manageri să plătească și să plătească amenziile Consiliului de Conducere. Am uh, înregistrat progrese mult mai rapide în acest sens, în acest fel. Vă mulțumesc, iar acum dăm cuvântul din nou domnului comisar. Euh, mulțumesc, doamnă președinte. Am, am auzit aici toate, tot felul de argumente, am auzit întrebări și le-am notat uh, cu scrupulozitate și le voi transmite colegului meu Almunia, care, prin intermediul meu, vă transmite că nici eu nu crede că astăzi este vreun motiv să propunem o legislație complet nouă în domeniul amenzilor, pentru că regulamentul 1 din 2003 la care m-am referit, care este în vigoare, ne poate fi util în viitorul previzibil. În ce privește liniile directoare, Comisia uh, monitorizează aplicarea lor și, sigur, este deschisă oricărei sugestii pentru îmbunătățirea lor. Uh, și ce s-a spus aici este foarte util. Domnul Lene, domnul Gozez, domnul Skinner să știți că nici noi nu ne opunem unei flexibilități a practicilor noastre de control a aplicării reglementărilor noastre în limitele liniilor direct, directoare a jurisprudenței pentru a ține cont de o situație economică încă dificilă. Dar, repet, pentru moment, domnul Almunia nu crede că există necesitatea de a revizui complet liniile uh, directoare din 2006. Domnul Almunia e satisfăcut de modul în care funcționează aceste linii directoare, care s-au arătat destul de flexibile în cursul crizei pentru a ne permite să ținem cont de situația financiară dificilă a anumitor uh, companii, lucru evocat aici de dumneavoastră. Uh, aceste uh, linii directoare sunt obligatorii pentru comisii, asta înseamnă că furnizează securitatea juridică uh, comisiei, pentru că comisia nu, nu le nu se poate să nu le respecte decât pentru Uh, cazuri excepționale, pentru că dacă nu, oricum va, uh, nu va avea câștig de cauză în instanță. Doamnă Intfeld, sancțiuni diferente sau altele decât amenziile. Ei bine, trebuie să vedem în ce măsură ar fi posibil, eventual, să le integrăm în cadrul juridic actual de care dispunem. Că sancțiunile alternative există în statele membre și dacă acest lucru este adevărat, nu sunt utilizate decât foarte rar și amenziile rămân principala sancțiune Două principii ar trebui să ne fie uh, directoare aici. Unu, sancțiunile individuale nu trebuie să pună în cauză sistemul actual de, controlare al, de control al infracțiunilor și mai ales uh, clemența. Și, în al doilea rând, faptul că Eh, au fost sancționate persoane fizice din cadrul unei companii și mai ales conducătorii, asta nu înseamnă că și compania nu este vinovată dacă s-au încălcat regulile concurenței. Apoi, Comisia constituie că nivelul actual al, al amenzilor și aplicarea uniformă a dreptului concurenței în Uniunea Europeană sunt mijloace bune de uh, a preveni pe viitor uh, eventuale comportamente anticoncurență în piața interioară. Și încă un lucru. Dispunem de un sistem administrativ care veghează la bună aplicare a regulilor în domeniul concurenței și sunt, acest sistem are multe avantaje. Dispunem și de jurisprudența Curții de Justiție care susține acest sistem. Domnul Presedo uh, a vorbit de transparență și nu mă mir acest lucru pentru că în cadrul supravegherii am mai avut uh, dezbatere în acest sens cu domnia sa. Sigur, sunt posibile îmbunătățiri, avem linii directoare flexibile și vă spun că în acest an s-a introdus sigur, luarea în, cauz, în considerarea celor mai bune practici. În ce privește instrumentele cele mai sofisticate evocate de doamna Intfeld sau doamna Steeler, sigur, putem să ne gândim la ele prin programele uh, de um, respectare a normelor, sunt binevenite, dar uh, cred ar trebui ca uh, și companiile să ia în serios aceste programe. Asta poate ajuta la activitatea de prevenire, care, sunt de acord cu domnul Gozes, totdeauna este mai costisitoare decât uh, pedeapsa. Apoi, domnul Kelly, domnul Skinner au, s-au referit și la companiile care au de suferit de pe urma acestor pedepse și la problemele sociale provocate. Noi uh, urmărim cu interes și atenție evoluțiile din statele membre, mai ales în uh, cadrul IMM-urilor. De aceea dorim să propunem, după cum am indicat în cartea noastră albă, acțiuni în despăgubire și modificarea eventuală a acestora pentru a le evalua consecințele. Deci, Comisia, în curând, va lansa asupra acțiunilor în despăgubire o consultare publică. Mulțumesc, președinte, mulțumesc, domnule comisar, și cu asta am încheiat dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume intervențiile cu durata de un minut. Am o serie de solicitări de intervenție. În primul rând,